Procesele verbale ale întâlnirii de ieri sunt deja disponibile. Există comentarii față de aceste procese verbale? Văd că nu. Prin urmare, ele se consideră adoptate. Ordinea de zi a ajuns la punctul uh, timp afectat întrebărilor cu președintele Comisiei. Știți care sunt regulile acestei dezbateri nu avem un subiect specific pentru primele 30 de